bizottság nyilatkozatai körében az európai stabilitás. Urmează acum următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre mecanismul european de stabilitate și de diferitele cereri de candidaturi. Îi dau cuvântul domnului Leschevicius, reprezentantul uh, Consiliului. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Mecanismul European de Stabilitate este o instituție internațională creată prin un tratat, tratat in, interinstituțional. Uh, 17 și în curând 18 state membre ale Uniunii Europene au semnat acest tratat, dar mecanismul european de stabilitate este o instituție de sine stădătoare și nu face obiectul cadrului european. Asta înseamnă că Consiliul nu poate discuta problematici legate de arhitectura mecanismului european de stabilitate și uh, pornind de la această uh, idee, Consiliul European nu a putut influența în nici un fel uh, constituirea instanței de contencios administrativ și deoarece statul pe care îl reprezint nu face parte, nu a semnat tratatul privind mecanismul european de stabilitate, eu nu am abilitatea necesară pentru a Uh, face comentarii pe baza acestui subiect. Cred că mecanismul european de stabilitate ar trebui să fie prezent aici. Eu cred că articolul 33 din tratatul uh, de constituire a mecanismului european de stabilitate, care prevede clar ca Consiliul de Administrație să stabilească cât se poate de clar cerințele pe care trebuie să le uh, îndeplinească uh, viitorii angajați, trebuie să fie respectat. De asemenea, articolul 18 al tratatului spune clar că regulamentul de personal uh, va fi folosit și pentru cercetarea eventualelor plângeri înaintate de membrii personalului. Tocmai de aceea, regulamentul privind personalul care stă la baza acestui mecanism european de stabilitate stau, stă la baza de asemenea a instanței de contencios administrativ a acestui mecanism. Prin urmare, vă rog frumos să mă înțelegeți, eu nu pot să vorbesc acum despre detaliile legate de, institu- de instituirea acestui, acestei instanțe. Însă mi se pare normal ca angajații mecanismului european de stabilitate să aibă posibilitatea de a se adresa unei instanțe în cazul în care simt nevoia să o facă. Există instanțe de genul acesta și la Banca Mondială, și la FMI, și la alte organisme internaționale. Și înțelegând această realitate, mecanismul european de stabilitate a decis că uh, este esențială instituția crearea unei asemenea instanțe. Însă, costurile implicate de această instanță nu vor, fi, uh, nu vor depăși bugetul alocat uh, mecanismului, deoarece membrii acestei instanțe nu vor fi remunerați decât pentru participarea la fiecare ședință la care vor participa. Prin urmare, această instanță de contencios administrativ nu va avea niciun fel de impact asupra bugetului european. În ceea ce privește bugetul mecanismului european de stabilitate, acesta este decis de organismele de guvernare a mecanismului european de stabilitate. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, sunt sigur că Consiliul de Administrație a Mecanismului European de Stabilitate a, a uh, evaluat importanța și efectul pe care crearea acestei instanțe de contencios administrativ îl va avea. Angajații acestei instanțe nu sunt uh, funcționari europeni, prin urmare bugetul european nu va suporta cheltuielile reprezentate de uh, aceștia. Prin urmare, am, am tot spus, uh, organismele de guvernare a mecanismului european de stabilitate ar trebui să fie astăzi în fața dumneavoastră mai degrabă decât mine, pentru că eu nu vă pot oferi prea multe detalii. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim uh, foarte mult. Bineînțeles, suntem foarte interesați uh, în ceea ce privește asupra poziției Comisiei. Prin urmare, domnul comisar Șefcovici are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Aș începe prin a mulțumi celor patru membri ai Parlamentului European pentru această întrebare. Pentru că, într-adevăr, arată, aceasta dovedește interesul în mecanismul de stabilitate la nivel european. Sunt de acord că acest mecanism este un instrument critic pentru a răspunde crizei și arată ce progrese este în stare să facă Uniunea într-o perioadă atât de scurtă de timp. El va continua să joace un rol esențial în stabilitatea financiară și va ajuta la rezolvarea problemelor dacă acestea vor apărea. Iată de ce Comisia susține toate măsurile pentru a asigura cele mai bune practici, uh, ținând cont și de uh, instituțiile financiare internaționale. Cred de aceea că este important să subliniem, așa cum se arată în această întrebare, că această instituție este una independentă în afara cadrului stabilit de tratate. Comisia este doar observator în ceea ce privește Comitetul de Guvernanță și face o evaluare a situației din partea Comisiei. Acest mecanism are în jur de 100 de angajați și flexibilitatea sa îi va permite să se adapteze situațiilor în funcție de nevoi. Aceasta, bineînțeles, are legătură cu uh, contractele oferite și cu uh, plângerile realizate de angajatori. Mecanismul ar trebui să rezolve chestiuni legate de personal, plângeri ale angajaților, în ceea ce privește instituțiile financiare internaționale la nivel global și este vorba de instituții globale, cum ar fi FMI-ul, BERD-ul, Banca Mondială, pentru că și acestea au tribunale asemănătoare. Statutul și regulile de personal au fost deja aprobate de către Consiliul Director, reprezentanți uh, al tuturor statelor membre care sunt acționari și acestea respectă structura de guvernanță a mecanismului și regulile stabilite în tratatul de implementare. Aș vrea să fac câteva comentarii de clarificare. În primul rând, Tribunalul administrativ va fi alcătuit din cinci membri independenți care vor trebui să se pronunțe în legătură cu dispute sau chestiuni de personal. Aceste persoane nu vor putea avea alte posturi în cadrul mecanismului, fie înainte, fie după apartenența lor la tribunal. Aceasta, bineînțeles, pentru a evita conflicte de interese, pentru că trebuie să fie, în primul rând, independenți. Problemele de cost, uh, acestea vor fi suportate de către SFM și plata va fi uh, în funcție de uh, procesele care sunt pe rol, iar plata nu va reprezenta niciun fel de plată permanentă. Bineînțeles că aceasta este confidențială, însă sistemul de plăți va fi asemănător celor de la alte organizații internaționale. Aceste persoane, de asemenea, vor putea lua orice alte poziții în afara acestui mecanism. Bineînțeles, nu există uh, dorința de a crește costurile și se pare că nu există o utilizare disproporționată a fondurilor stabilite pentru acest mecanism. Vreau să vă reamintesc că aceste mecanisme nu au un impact bugetar la nivelul UE, pentru că ele depind de statele membre. Aceasta mă duce la prima sub-întrebare în legătură cu felul în care sau de ce este posibil un astfel de tribunal de contencios administrativ. Articolul 33 permite uh, bordului de directori să stabilească condițiile pentru uh, directorii, managerii și cealaltă parte a staffului. Aceste reguli problemele de personal și de angajare, toate acestea stabilesc uh, Tribunalul de Contencios Administrativ. Toate acestea trebuie citite în întregimea lor. În al treilea rând, aș spune că SM-ul prezintă soluții alternative, așa cum uh, arată uh, colegul nostru, precum ar fi Tribunalul Administrativ din cartul Curții de Justiție. Pe de o parte, trebuie să amintim că acest mecanism nu este o instituție sau o agenție la nivelul UE, deci nu are un acces legal direct la uh, jurisdicția acestui tribun, tribunal uh, civil. Pentru a avea un astfel de acces e nevoie de un acord prealabil între SME și Uniunea Europeană. Pentru aceasta însă e nevoie de timp și avem indicații de aproximativ 18 luni. Pentru că e vorba de multe persoane implicate, probabil că acest lucru nu se va putea realiza în mod unilateral. Și aceasta nu va duce automat la acordarea unui astfel de acces. Între timp, va trebui să stabilim cum vom proceda în continuare cu sme ul pentru că e nevoie de uh, o rezolvare rapidă și la timp a plângerilor angajaților și a sosit momentul să se stabilească acest tribunal administrativ pentru ca mecanismul să țină cont de cele mai bune practici existente. Și cred că nu putem contesta nevoia de a răspunde rapid la toate aceste probleme. Înțeleg că sme ul a încercat să ofere un răspuns echitabil în toate aceste chestiuni, însă rămâne o instituție independentă care uh, trebuie să respecte regulile administrative care au fost stabilite. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Aș vrea să informez membrii că la finele dezbaterii nu vom avea procedura catch the eye și nici cartonașele albastre nu sunt posibile, nu pot fi folosite. Dar mai întâi de, dar haideți să-l ascultăm pe Elmar Brock în numele PPE. Domnule președinte, domnule reprezentant al Consiliului, domnule comisar, sunt oarecum șocat. Iată, o temă absolut esențială, o politică comună esențială și uh, sunt șocată de declarațiile Consiliului și Comisiei. Mm, bine, aș putea înțelege declarația Consiliului, dar nu înțeleg deloc uh, pe cea a Comisiei. Acum, după intervenția domnului Șefcovici, înțeleg că poate fi utilizată jurisdicția uh, Curții Europene de Justiție. Uh, acest lucru este posibil și există o serie de cauze care dovedesc lucrul acesta. A crea o, o instanță de contencios administrativ pentru 100 de persoane e ridicol. Asta în primul rând. În al doilea rând, acest mecanism european de stabilitate care a fost creat practic de către Parlamentul European ar fi bine să răspundă oarecum în fața instituțiilor europene, eh, păstrându-și caracter, eh, caracteristica de independență. Ar fi mai bine să vorbim cu acest eh, mecanism european de stabilitate, să aducem acest mecanism aproape de Curtea Europeană de Justiție, asta pentru a Uh, cimenta metoda comunitară. Haideți să nu ne îndreptăm din nou în direcția interguvernamentală, pentru că această direcție interguvernamentală nu mai are niciun sens în momentul de față, este în uh, detrimentul absolut tuturor celor implicați. Oricare ar fi impactul financiar al acestei instanțe de contecios administrativă, oricât de negativ ar fi acest uh, impact, eu cred că n-are niciun sens să folosim niște bani, oricui ar, ai oricui ar fi aceștia, pentru uh, crearea unei instanțe care deservește doar 100 de persoane. Haideți să folosim, folosim banii într-o mai bună manieră. Uh, Uh, și sunt de asemenea șocată de faptul că Consiliul pune acest mecanism pe, aceeași, pe același palier cu Banca Mondială și cu FMI-ul. Uh, haideți să-i, să ducem pe cei de la Mecanismul European de Stabilitate la Washington, ar fi mai bine. E o dovadă clară a lipsei de. Uh, de rațiune din partea statelor membre și, de asemenea, uh, o dovadă a lipsei de rațiune a celor care conduc acest mecanism uh, european de stabilitate. Statele membre au creat un organ pentru o politică comună europeană și anume moneda, o politică pentru moneda unică, un organ care se distanțează din ce în ce mai tare de Uniunea Europeană. Sunt șocat, stimați uh, colegi, și uh, această tristețea mea nu pot decât să o subliniez încă o dată uh, și să o aduc în atenția uh, Comisiei. Mulțumim, urmează domnul Coaltieri. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă spun că și eu sunt absolut nemulțumit de răspunsurile pe care Consiliul și Comisia le-au dat întrebării noastre. Fără îndoială, mecanismul european de stabilitate este un organism interguvernamental. Știm foarte bine, dar dacă asta este calea pe care vrem să o urmăm și să spunem că UE nu are nimic de a face cu mecanism, de ce Consiliul și Comisia s-au implicat în detalii, ne-au explicat de ce e vorba de un articol sau de altul, că s-ar fi vrut să fie Uniunea Europeană, dar avea un impact asupra bugetului și că s-ar putea face printr-un acord, dar ar fi nevoie de 18 luni. Dacă nu are nimic de a face, singurul răspuns logic ar fi fost să nu răspundă, dat fiind că nu are de-a face cu Uniunea. Dar știm că are de-a face cu Uniunea pentru că se sprijină pe comisie și uh, deciziile pe care le ia trec prin Eurogrup și apoi sunt introduse într-un articol din tratat pe care tocmai l-am modificat. Este clar e ridicol să spunem că nu avem nicio treabă cu mecanismul. Prin urmare, nu putem evita o întrebare esențială. Cum se face că Tribunalul Administrativ al Funcției Publice acoperă 50.000 de persoane cu șapte judecători și pentru a desfășura aceeași funcție trebuie 5 judecători pentru 100 de persoane? Aceasta este utilizarea logică a resurselor contribuabililor? Cine exercită acțiunea de supraveghere, de scrutin asupra acestui mecanism? Nu Parlamentul, dar fiindcă nu ține de UE. Parlamentele naționale pot să facă asta. Ce este până la urmă acest mecanism? Riscăm să uh, generăm o entitate care scapă oricărui control și acest mic episod, care nu e chiar așa de mic până la urmă, uh, este un simptom preocupant al unei tendințe pe care, atunci când am venit cu avizul referitor la modificarea 136 privind mecanismul, am spus foarte clar că nu asta e calea ce trebuia urmată. A existat o indicație foarte clară în concluziile Consiliului în acest sens calea de urmat este integrarea în mecanism, nu de um, îndepărtarea acestuia. Prin urmare, confruntați cu posibilitatea și vicepreședintele Șefcovici a confirmat posibilitatea de a folosi Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene, uh, este foarte greu să înțelegem alegerea statelor membre de a autoriza acest uh, organism să se îndrepte în direcția opusă. Și rezultă, și spun asta cu amărăciune, că avem o justificare absolut rizibilă din partea Consiliului. Conform lor, 5 judecători pentru 100 de persoane persoană reprezintă o economie, pe când utilizarea celor șapte judecători care acoperă 50 de mii ar fi avut un impact negativ asupra bugetului, care oricum se alimentează din aceleași resurse. Nu toți membrii Uniunii Europene sunt membri ai mecanismului, dar toți membrii ai mecanismului sunt membri ai Uniunii Europene. Și aș vrea să spun foarte clar că efectiv nu suntem de acord. Parlamentul European nu va înceta să-și desfășoare activitatea de scrutin și control în acest caz și va cere statelor membre, chiar și printr-o colaborare cu parlamentele naționale, să răspundă uh, față de această alegere politică ce ne indică în mod îngrijorător o direcție opusă față de cea pe care ar trebui să o adopte guvernanța zonei euro. Mulțumesc! Sipen. Most Gigold úr következik. Vă mulțumim, urmează domnul Gigold. Domnule președinte, de la bun început, uh, dați-mi voie să mă declar și eu uimit de aceste proceduri. Cinci judecători pentru 100 de angajați. Doar avem o un, o curte europeană de justiție cu o instanță specializată în contenciosul administrativ. Prin urmare, nu pot să, decât să mă întreb de ce această in, instanță trebuie să fie creată în cadrul mecanismului european de stabilitate. Și odată ce am exprimat această întrebare, iată, Consiliul ne explică că ar trebui să, ne îndre- să adresăm această întrebare direct mecanismului, dar doar mecanismul este ancorat clar în legislația europeană. În, în uh, declarația Consiliului din 24-25 martie 2011 se spunea clar că Parlamentul European va fi informat uh, periodic de către Comisie și Consiliu cu privire la activitatea mecanismului european de, securitate, de stabilitate. Prin urmare, iată, Consiliul uh, și-a asumat pe vremea aceea responsabilitatea de a raporta în fața Parlamentului European. Iar dacă astăzi ne spuneți că nu puteți să răspundeți la această întrebare, atunci uh, iertați-mă că vă spun astăzi, dar, asta, dar călcați în uh, picioare angajamentul pe care vi l-ați asumat. Uh, pe, în 2013, domnul Reckling a fost invitat în cadrul Comisiei Econ și nu a răspuns la întrebările noastre. A făcut referire la uh, grupul, la zona euro. Deci, înțeleg că toată lumea încearcă să eludeze responsabilitățile care uh, i-au fost care au fost asumate în trecut. Prin urmare, cer Comisiei și Consiliului să ne, explică, să ne explice clar de ce a fost creată această instanță și, de asemenea, care sunt procedurile care Uh, ar putea fi folosite pentru a încadra această instanță în cadrul Curții Europene de Justiție. Astfel am economisi bani, cetățenii ar fi uh, liniștiți și Europa nu ar s-ar, ar, și-ar continua dir, deriva în sensul interguvernamentalismului. Mulțumim, domnule Gigold. Nu mai avem oratori din partea grupurilor, prin urmare îi dau cuvântul uh, vice președintelui Comisiei, Șefcovici. Aveți cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Avem aici problema unei instituții care a fost uh, înființată cu foarte mare rapiditate, cu grabă. O instituție care este în același timp cea mai mare instituție financiară și care trebuia să se asigure că fiecare pas făcut era în absolută conformitate cu legea, cu cele mai bune practici. care guvernează munca altor instituții financiare internaționale similare. Deci cred că din acest punct de vedere e de înțeles de ce acest mecanism de stabilitate a ajuns la înființarea acestui tribunal, acestei instanțe, pentru că era vorba de a ține cont de cele mai bune practici și de înființarea unei instituții care să țină cont de plângerile angajaților sau de litigiile existente în cadrul mecanismului. În același timp, sunt de acord cu dumneavoastră că dacă comparăm Munca administrativă a acestei instanțe și numărul um, de angajați cu ce se întâmplă la Curtea de Justiție și acoperirea de nu 100 de persoane, ci peste 50.000 de, uh, de funcționari la nivelul UE, diferența este clară și e clar că uh, Curtea de Justiție reușește să acopere aceste nevoi cu doar 100 de angajați și aceasta cea mai fi, ar fi cea mai bună soluție. E important de asemenea să se minimizeze costurile și să se realizeze o eficiență a cheltuierilor, astfel încât să nu existe un impact negativ asupra bugetului. Însă, pe de altă parte, cred că ar trebui să sugerăm ca o soluție permanentă pentru mecanismul de stabilitate să se înceapă munca pregătitoare la acele cauze în care plângerile ar putea proveni de la Curtea de Justiție. Și există o posibilitate aici, așa cum vă spuneam, aceea de a ajunge la semnarea unui acord între SME și Uniunea Europeană, și, bineînțeles, nu vă putem da detalii asupra cerințelor legale uh, care ar condiționa un astfel de acord, dar din analiza pe care ați făcut-o până acum, e clar că e vorba de un proces care ar putea dura până la 18 luni, cum spuneam în introducere. Deci depinde până la urmă foarte mult de deciziile uh, acestui comitet director de mecanismul de stabilitate, dacă dorește să meargă mai departe așa sau nu. Sper să considere această soluție ca una rezonabilă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Nu-i voi mai da din nou cuvântul Consiliului. Nu-i voi mai da uh, cuvântul domnului Brock, dar voi da cuvântul Consiliului acum. Mr. President, uh, honorable members. Domnule președinte, stimați membri, vă mulțumesc pentru toate comentariile pe care le-ați făcut. Vă pot garanta că toate observațiile și comentariile dumneavoastră vor fi transmise colegilor mei. Se pare că hotărârea de a crea acest mecanism trebuie să ofere protecție angajaților. Acest lucru este relevant. Există dreptul muncii. Pentru pentru instituțiile internaționale trebuie să existe aranjamente alternative. Mecanismul a hotărât să stabilească ESMAT și aceasta este o hotărâre luată de organismele de conducere ale mecanismului, care însă nu exclud posibilitatea de a face solicitarea Curții de Justiție pentru ca tribunalul funcției publice să fie tribunalul competent. Însă, aceasta este hotărâre a entităților de conducere ale mecanismului și sunt sigur că acestea uh, vor lua în considerare toți factorii relevanți înainte de a hotărâ să înființeze ESMAT. Sunt de asemenea sigur că mecanismul cunoaște în totalitate perspectivele și punctele de vedere exprimate aici de uh, stimații membri ai Parlamentului. Aceasta mm, cred că este ultima mea participare la astfel de întâlniri în numele Consiliului și de aceea aș vrea să folosesc această ocazie pentru a vă mulțumi tuturor pentru răbdare de care ați dat dovadă și pentru atenție, atenția de care ați dat dovadă pe durata acestei dezbateri și pentru cooperarea cu Consiliul European pe durata președinției lituaniene. Vă mulțumesc! Mi is köszönjük a litván elnökség munkáját. Vă mulțumim la rândul nostru, mulțumim președinției lituaniene și uh, cu toate că au existat momente mai critice, Vă asigur că Parlamentul European este de părere că președinția lituaniană a participat într-o manieră activă la dezbaterile noastre și vă mulțumesc pentru astea, a, acest lucru. Acesta fiind spuse, dezbaterea se încheie acum și sper că în acest mandat legislativ nu vom mai avea de-a face cu uh, întrebări pe tema mecanismului european de stabilitate. Uniunea Europeană